față de Zuzana Roitova, Alexandra Varoș și Stavros Lambrinidis cu privire la lipsa unui proces transparent și la prezența potențial controversată a acordului ACC cu privire la acordul ACTA. A fost semnat acest document de membrii Parlamentului European. Această declarație se face conform articolului 123 și va fi transmisă tuturor celor interesați și numele semnatarilor vor apărea în procesul verbal. De asemenea, declarația scrisă numărul 20 per 2010, care a fost prezentată de către domnul Marc Tarabella, Barbara Maratera, Maria Cornelison, Elda Figueiredo și Anatolia Purvanova, cu privire la anul european împotriva violenței îndreptate împotriva femeilor a fost semnată de majoritatea europarlamentarilor. Această declarație va fi și ea, conform articolului 123 al regulamentului de procedură, transmisă uh, tuturor celor prezenți și va fi publicată în procesul verbal al ședinței. La fel ca și numele semnatarilor. Doamnă Figuiredo, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă felicit și vreau să felicit pe toți aceia care și-au dat semnătura pentru această acțiune care marchează lupta împotriva violenței aplicate femeilor.